Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen, hiermit erkläre ich die am Donnerstag. Stimate colegi, stimați colegi, declar ședința care a fost întreruptă joi redeschisă. Stimați colegi, mă adresez acum în limba acestei țări care este implicată în această problemă. Ați auzit problemă, vestea nefericită de la sfârșitul săptămânii, atacul armatei Mazarin din Irlanda de Nord, care a avut două victime din rândul soldaților.